ședința. Domnul Lord Anderson vrea să intervină pentru un punct procedural. You have the floor. Aveți cuvântul. Anderson, you have the floor. Domnule Anderson, aveți cuvântul.